Uh, dear colleagues, can we test? Dragi colegi, haideți să testăm consolele de vot. Vă rog să introduceți cardurile și să facem un vot de probă. We have no additional, not too much. No, not, no. not everybody voting, mm -hmm. but they have their cards. Okay, thank you. So we can start with... Vă mulțumesc. Haideți să începem. După cum știți, votăm raportul lui Morten Messerschmidt referitor la uh, rolul uh, avertizorilor de integritate în protecția intereselor financiare ale UE. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă. Cred că e aceeași majoritate, dar mai bine verificăm. La amendamentul 2 s-a deschis votul. <laughs> Uh, yeah. Uh, we close the vote. will be S-a închis votul. Avem acum două amendamente care suplimentează amendamentul 1, dar le votăm pe fiecare în parte. Amendamentul 3 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Very different majority, probably it's rejected. Probabil se respinge, da, se respinge 11 la 7. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, este iarăși diferit. Verificăm la 4. It's probably adopted. Cred că se adoptă. Vote is closed. S-a închis votul. And it is uh, adopted. Se adoptă 12 la 6. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 9 și 11, votate împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar haideți să verificăm, 12. The vote is closed. And it is adopted. S-a închis votul, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, cred că se respinge. Dacă nu vreți să verificăm, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm din nou pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, verificăm 18. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 12 la 6, amendamentul 20 cu un amendament oral. Amendamentul oral este acceptat, are cineva obiecții? Nu, atunci votăm pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, împotriva abțineri se respinge, 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, verificăm 24, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 25 cu un amendament oral. Cu un amendament oral. E cineva împotrivă? Nu, atunci votăm uh, amendamentul acesta cu amendament oral pentru împotriva abțineri se respinge. 26 pentru împotriva abțineri se respinge. 27 pentru împotriva nu știu. 27 trebuie verificat. S-a închis votul. Se respinge. 6 la 12. 28 pentru. Pentru. Împotrivă. Verificăm 28-ul. S-a închis votul. Se respinge cu 7 la 9. Era 28, da? 29 pentru, împotrivă, nu știu, 29 verificăm, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge cu 8 la 8. Îmi pare rău, asta e. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Verificăm. So we, I'm sorry, we go back to 31. True. Mă iertați, votăm și 31. 31 se votează. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, nu? Nu protestează nimeni. 32 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă și acesta. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, Putem verifica 35? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 36. Pentru, împotrivă, greu de zis, verificăm. 36, s-a deschis votul. S-a închis votul.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 Vote is S-a închis votul. 17 la 1 se adoptă. Felicitări eh, raportorului. Eh, domnul Uiașdovski e rugat să-i transmită domnului Messerschmidt. Avem o majoritate pentru acest aviz. Eh, ședința se suspendă și continuăm cu reuniunea coordonatorilor. Imediat, coordonatorii sunt aici, deci putem începe. Dacă nu participați la reuniunea coordonatorilor, vă rugăm să părăsiți sala cât mai repede.